Președintele Braziliei a spus ce a spus și mai ales în Brazilia nu este posibil să continuăm cu acest acord. Mulțumesc. Urmează doamna Juncker, un minut. Eh, Mulțumesc foarte mult. Trump Uh, vrea să blocheze OMT. Jones, Boris Johnson vrea un Brexit dur, iar Europa suferă. Noi suntem uh, cea mai mare piață de consumatori din Europa și atunci avem uh, mari responsabilități de asumat, dar este și o șansă. Avem șansa de a face ca comerțul mondial să fie mai durabil. Putem și trebuie să facem parte din acest proces. Prin pactul ecologic um, putem să obținem sprijinul necesar uh, astfel încât uh, să putem să ne asigurăm că acordul la Paris este implementat și apoi trebuie să putem impune și sancțiuni. Este un uh, lucru important și trebuie să facem toate aceste lucruri pentru a ne opune lui Trump, lui Johnson sau lui Bolsonaro. Există climato care vor să ardă pădurile amazoniene, iar aceștia nu sunt buni parteneri pentru Uniunea Europeană. Weiss, aber ich kann Sie... Mulțumesc. Ar urma doamna Weiss, dar nu o văd în sală. Doamna Weiss? Vă rog, dacă sunteți aici să spuneți, dar văd că nu e cazul, așadar dau cuvântul doamnei Pietikainen, un minut. On selvä, että meidän on tarkasteltava sekä aikaisempia... Mulțumesc, doamnă președinte da, ă, discutăm despre acest acord de liber schimb, dar de ce nu ne uităm și la cele din trecut și să ne gândim și la cele din ă, viitor? Bun, acesta este un acord important și ar trebui să-l privim din perspectiva durabilității. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu trebuie să uh, mai încheiem uh, astfel de acorduri tradiționale de modă veche, pentru că acordurile de liber schimb nu mai sunt doar acorduri comerciale. Ele trebuie să conțină și dispoziții cu privire la drepturile lucrătorilor uh, sau uh, condiții de producție, care ar trebui să fie verificate, modul în care este luat, sunt uh, îndeplinite condițiile pentru bunăstarea animalelor, utilizarea pesticidelor, dacă s-au folosit produse modificate genetic, uh, cum ar fi uh, furaje din soia modificată genetic, pentru că doar prin acorduri strict comerciale nu va deveni realitate noul pact ecologic. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Șoidrova, un minut. Děkuji. Kolegyně a kolegové, obsahuje pod... Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Acordul de liber schimb cu Mercosurul uh, spune că aceste țări vor fi obligate să preia standardele noastre de mediu și climat, uh, de mediu și de producție și sociale și așa mai departe. Dar aici este și un risc uh, important, să există o influență negativă asupra uh, agriculturii. E vorba de despăgubiri de un miliard pe care domnul comisar le-a promis agricultorilor noștri în cazul în care uh, vor exista consecințe negative. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci pentru mine acordul uh, este acceptabil, dar nu pot să accept uh, comportamentul domnului Bolsonaro și modul în care devastează și pustiește Amazonul Um, da, un acord de liber schimb cu Mercosurul este acceptabil dacă președintele Bolsonaro dă niște garanții și ia măsuri concrete care să pună capăt despăduririi și devastării Amazonului. Fără aceste garanții concrete din partea președintelui Bolsonaro, eu nu voi putea vota pentru acest acord. N-ar fi decât uh, un instrument pentru a crește obiectivele climatice. Mulțumesc! Mulțumim și ultimul vorbitor în această dezbatere este domnul Fernandes, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Acordul uh, UE-Mercosur nu este doar un simplu acord economic este vorba despre valori precum dezvoltare durabilă, angajament social, durabilitate, reciprocitate, iar acest acord este compatibil cu Pactul Ecologic European. Este de asemenea o șansă pe care nu putem să o ratăm prin pentru că prin acest acord Uniunea Europeană și Mercosur se angajează să aplice acordul de la Paris. Acordul cu Mercosur cuprinde un capitol privind dezvoltarea durabilă și își propune să, să protejeze pădurile, să respecte drepturile fundamentale și să promoveze responsabilitatea socială a întreprinderilor. Și în plus, acest acord dă mai multă forță societății civile, care are un rol activ în aplicarea acestor măsuri. De altfel, acest acord prevede și protejarea drepturilor comunităților indigene. Este un acord care face referire și la principiul precauției este unul dintre mecanismele cele mai înalte care ne permit să combatem schimbările climatice. Mai mult, trebuie subliniat și reamintit faptul că acest acord cu Mercosur va fi ratificat de către țările din America Latină și nu putem să ratăm această ocazie iar această propunere este perfect compatibilă, este de dorit și ne permite să lucrăm mână în mână cu pactul ecologic, celebrul uh, New Green Deal. Mulțumesc. Acum în numele Comisiei dau cuvântul domnului comisar Hogan. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând vreau să mulțumesc celor 64 de vorbitori care au participat la dezbatere. Pactul uh, ecologic, noul pact ecologic, uh, este cel prin care vor fi văzute noile politici europene și politica comercială uh, nu face excepție. Uh, vă mulțumesc pentru lauda la adresa Comisiei și pentru ce încearcă Comisia să facă în materie de pact ecologic. Și nu știu de ce n-ați votat pentru Comisia doamnei van der Leyen atunci când s-a votat toată Comisia, dar poate că asta e altă poveste. E greu să vă mulțumească cineva vreodată întotdeauna. Doamna, domnul Hongeriu spunea că acordul acesta este o șansă. Și astăzi nu avem niciun acord cu țările Mercosur, de niciun fel, ca să găsim o manieră în care cele patru țări să poate să aibă șanse mai progresiste pentru acțiunile în ce privește clima și mediu. Mulți europarlamentari spuneau Uh, că nu există un alt mecanism decât să scriem o scrisoare sau să vorbim în Parlament sau să vorbim într-un forum internațional, dar niciun, știu niciun mecanism prin care să putem să influențăm decât printr-un acord comercial. Cred că este o șansă, după părerea mea, să aducem aceste patru țări alături de noi. Știu că există foarte mulți vorbitori aici care n-au studiat pactul ecologic și ar trebui să-l mai studieze, pentru că am de făcut câteva observații. Evident că este greu, e greșit să spunem că Uniunea Europeană, acordul cu Mercosur pe care îl negociem din 1999, răspunde de incendiile din Amazona și oamenii vor să transmită aici acest mesaj. Dar e o prostie. Uh suntem în totalitate de, în dezacord cu președintele Bolsonaro. Toți avem obiectivul protejării pădurii amazoniane. Dar ce influență avem noi ca să ne uh, asigurăm că nu se mai întâmplă așa ceva? Ce influență avem asupra președintelui Bolsonaro ca să ne asigurăm că protejează natura din Amazonia și Amazonia? Cu toții avem aceste obiective. Acordul, evident, este un acord de multă vreme negocia. de vreo 20 de ani îl tot negociem, dar în cele din urmă am găsit o bază de la care putem uh, să avem un uh, rezultat echitabil și durabil. Președintele Bolsonaro a făcut campanie în alegeri spunând că nu vrea să fie parte din acordul de la Paris a avut aceeași atitudine ca părintele, ca președintele Trump, dar și-a schimbat părerea în timpul negocierilor și acum a adoptat acordul de la Paris. Și o să vedem ce se va întâmpla cu punerea în aplicare. Fără acest acord vreau să spun că celor care spun că nu s-au făcut uh, progrese în ce privește derulabilitatea, acordul are un angajament obligatoriu pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris. Brazilia conform acordului de la Paris, are niște angajamente până în 2030 nu uh, de, for de frișer zero în Amazonia și de, doar de frișeri legale. Restaurarea pădurilor, 12 milioane de hectare care trebuie restaurate, întărirea punerii în aplicarea codului silvic și susținerea pădurii naturale, pentru uh, a elimina practicile ilegale. Deci acest angajament de a reîmpăduri 12 milioane de hectare înseamnă un milion de hectare pe an față de cât s-a pierdut până în acest moment. Deci dacă nu va avem acest acord, cum o să ne asigurăm că avem niște angajamente obligatorii care să fie puse în aplicare? Astăzi nu avem nicio posibilitate să facem acest lucru. După părerea mea, e un progres. Acordul de asociere este un cadru solid pentru cum putem să includem prevederi referitoare la promovarea rolului comunităților indigene în ceea ce privește produsele silvice nu și a produselor sociale care implică aceste comunități. Nu e adevărat că am neglijat aceste comunități. Iar în ce privește drepturile sociale, toate țările Mercosur au ratificat uh, Convenția Internațională, uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Ele toate, toate trei. O, încă o a patra țară urmează să îl ratifice. Deci dacă spunem că nu s-au făcut progrese sociale, e greșit. Mai mult decât atât, am negociat un acord privind standardele în domeniul muncii ca să ne asigurăm că uh, aceste relații comerciale nu sunt în detrimentul relațiilor sociale și de muncă. Uh, ne gândim la protecția mediului și la protecția drepturilor sociale iar e vorba de o agendă bună, decentă pentru lucrători, nu inspecții corecte la locul de muncă, condiții bune de lucru, cum ar fi pauză reglementată și ore de lucru rezonabile. Sunt câteva exemple care poate că nu au fost menționate în, de, în dezbatere, dar fac parte din acord și cred cu tărie că trebuie să studiem cu multă atenție. Produsele agricole sunt, sigur, de, uh, delicate, sensibile, fie că e vorba de zahăr și de etanol și de aceea avem cote tarifare. Avem 270.000 uh, de tone de carne de vită care vin în Europa din țările Mercosur și cota nu este îndeplinită pentru că standardele europene au crescut de-a lungul timpului, iar țările Mercosur nu le pot îndeplini. Așa că niciun produs nu intră în Uniunea Europeană din aceste țări decât dacă avem o inspecție de 100%. Sunt foarte multe pro- produse returnate în țările astea pentru că aceste controle funcționează. Se fac controle 100% și trebuie să continuăm așa. Nu se, va, se vor diminua standardele europene și vom proteja toate indicațiile geografice. Asta e un semn de produs de calitate. Știți din statele membre acest lucru. Franța, Italia, Spania știu acest lucru și Portugalia îl știe. Domnul Wallace, prieten, care e prieten bun cu mine, este foarte interesat de chestiunile sociale și de mediu și uh, salut interesul pe care l-a exprimat, dar vreau să-i spun acestui domn ce progrese s-au făcut în ceea ce privește protecția socială și de mediu, care îl preocupă. Și poate că o să le spuneți alergătorilor câte progrese s-au făcut. Doamna președinte, în cele din urmă, avem nevoie de o pârghie, de influență ca să ne asigurăm că mediul economic, mediul social ale acestui acord de liber schimb poate fi folosit ca atare. Doamna Campula Natrei spunea că o să vedem în în procesul acesta cum se poate îmbunătăți și cum va deveni mai clar apropo de ceea ce ne îngrijorează pe noi. Voi fi alături de dumneavoastră ca să fim siguri că interpretarea acestui acord și clarificările respective vă vor fi puse la dispoziție pentru a îmbunătăți posibilitatea aprobării acestui acord. Parlamentul trebuie să aprobe acest acord înainte să ajungă în statele membre de 20 de ani Uniunea Europeană negociază un uh, acord cu prietenii din America Latină și să facă niște legături neglijate de ani de zile. Și avem acum posibilitatea să spunem sudamericanilor că rudele europene care sunt acum în America Latină sunt gata să se ocupe de aceste chestiuni sociale și de mediu. Mulțumim. Nu, în locul dumneavoastră. I'm sure if there was a blue card, Mulțumim, domnule comisar. Sigur că dacă ar fi fost posibil să se depună în cartonaș albastru pentru intervenția domnului comisar, domnul Wallace ar fi vrut să ridice cartonașul albastru, dar trebuie să dăm acum uh, cuvântul doamnei uh, Uh, președinta Consiliului, doamna Tupurainen. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, în încheiere vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere oportună și foarte utilă pe acest uh, subiect care ne îngrijorează pe toți, ne preocupă pe toți. Vreau să vă mulțumesc tuturor, am ascultat cu mare atenție toate îngrijorările dumneavoastră și uh, voi, mă voi asigura că le transmit Consiliului. Cu toții împărtășim convingerea că trebuie să facem tot ce se poate pentru a proteja, pentru a proteja planeta noastră și pentru a ne proteja de schimbările climatice sunt o provocare tot mai mare. Pactul ecologic propune o strategie cuprinzătoare pe care trebuie acum să o analizăm cu toții cu atenție. Este o inițiativă pentru care vreau să mulțumesc Comisiei și domnului comisar Hogan. Iar uh, comerțul este un domeniu de politică foarte important, unde durabilitatea este un element important. El reprezintă o platformă de dialog cu partenerii comerciali, uh, de dialog pe chestiuni de mediu și de drepturi ale omului. Și acordul de Mercosur trebuie să fie văzut în această lumină ca o oportunitate de a promova schimbarea. Sunt ferm convinsă că ar trebui să fie văzut ca o oportunitate de a promova schimbarea. Acest lucru, sigur că nu se va întâmpla de la sine. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre posibilitatea de a renegocia un acord mai bun. Dragi prieteni, renegocierea acordului cu Mercosur e mai ușor să spui decât să faci asta. Da, acordul uh, actual nu este perfect, niciun acord nu e niciodată perfect, dar el are o relevanță economică. Este o uh, reușită politică și geostrategică și, de asemenea, reprezintă o oportunitate pentru ca Uniunea Europeană să își exporte standardele ridicate sociale și de mediu în această regiune. Uniunea Europeană nu poate singură să facă față uh, impactelor uh, schimbărilor climatice sau să um, inverseze procesul despăduririi. Nu, doar dialogul într-un spirit de cooperare poate să facă acest lucru. Și acest lucru se aplică și în acordurile comerciale și mai ales în ceea ce privește capitolul pentru dezvoltare durabilă. Așadar, dragi prieteni, eu cred că prin comerț avem o pârghie importantă, dar trebuie să fim pregătiți să o folosim și să acceptăm că în cele din urmă acest lucru va implica în mod inevitabil și anumite compromisuri. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere importantă, doamnă președinte. Mulțumim, doamnă ministru. Cu aceasta se încheie dezbaterea la acest punct și urmează punctul următor. E vorba de uh, o declarație a vicepreședintelui Comisiei cu privire la situația uigurilor din China, așa numită investigație China Cables. În această dezbatere, ca de obicei, puteți să vă înscrieți la cuvânt prin sistemul electronic, puteți să vă înregistrați pentru intervenții spontane și să folosiți și cartonașele albastre. Așteptăm un moment să, să se facă liniște în sală și folosesc această oportunitate de a saluta uh, vizitatorii. Vreau să vă spun că nu există un perete între dumneavoastră și noi. Și atunci când aveți uh, căștile pe urechi, uh, poate nu vă dați seama cât de tare vorbiți, de aceea ar fi frumos dacă ați putea să uh, păstrați pe cât posibil liniștea pentru că vă auzim foarte tare, dar ne bucură, sigur, interesul pe care îl arătați muncii noastre. Acum, Vreau să îl salut pe înaltul reprezentant și îi dau cuvântul. No. Intervenție fără microfon. Honorable... Doamnă președinte, distinși uh, membrii ai Parlamentului European, Uniunea Europeană a vorbit în mod repetat despre situația din Xinjiang. Am făcut acest lucru în uh, forumuri bilaterale precum uh, conferința de la Geneva și la adunarea generală a ONU de la New York în octombrie. Am făcut acest lucru și recent la întâlnirea mea cu ministrul de externe uh, al Chinei la Madrid. Suntem în continuare grav preocupați de așa numitele tabere educaționale. Surse de încredere ne spun că aproape un milion de oameni au fost afectați. O altă sursă de îngrijorare este utilizarea la scară largă a măsurilor de supraveghere. Se folosește inteligența artificială și se folosesc date biometrice pentru supravegherea um, persoanelor din uh, taberele din Xinjiang și de asemenea se folosește și recunoaștere facială. Uh, raportul se referă la uh, controlele impuse în uh, locurile de venerație și de asemenea se limitează educația religioasă și educația în limbile minorităților. Nimeni nu contestă dreptul niciunei țări să ia măsuri legitime pentru a combate terorismul și pentru a garanta securitatea, dar în înțelegerea noastră uh, se pare că măsurile aplicate în Xinjiang sunt disproporționale cu scopul declarat de combatere a terorismului și extremismului. Aceasta a fost uh, și concluzia uh, părților interesate ale ONU care au analizat uh, legea antiterorism din China și au ajuns la concluzia că există îngrijorări legate de dispariții, de mm, deținerea ilegală și supravegherea judiciară. Vreau să existe un acces uh, al unor observatori independenți în regiune, cum ar fi uh, deținătorii de mandate special de la ONU și altul comisar uh, ONU pentru drepturile omului. Până acum aceste apeluri nu au fost auzite și um, satisfacerea lor ar fi un pas important. Eu am discutat uh, cu autoritățile chineze și cu ambasadorul nostru pentru a face această vizită în regiune. Astăzi uh, a avut loc o ceremonie care a subliniat importanța respectării drepturilor minorităților uh, libertății de conștiință și religie și dreptului la educație. Uniunea Europeană va continua să exprime îngrijorări legate de situația din Xinjiang în, colegul, în contextul uh, dialogului cu China și în contextul um, organizațiilor internaționale precum ONU. În numele UE voi continua să fac un apel la China să își uh, îndeplinească obligațiile naționale și internaționale și să respecte uh, drepturile omului și libertățile fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru atenție și aștept cu interes această discuție. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Fisler Lima pentru grupul PPE, două minute. Doamna președinte, de 20 de ani, China a semnat pactul internațional privind drepturile civile și politice. De atunci, comunitatea internațională așteaptă ca, ă, de fapt, China să ratifice acest pact. Dacă s-au făcut progrese în drepturile sociale, situația drepturilor civile și politice s-a înrăutățit. Este inacceptabil să se facă arestări și să fie internate persoanele ă, ca uigurii din provincia respectivă, din provincia autonomă. Parlamentul European nu poate să nu reacționeze după cele spuse, care arată cât de oprimați sunt uh, uigurii și cât de sistematic sunt oprimați. Uniunea Europeană nu poate să nu reacționeze. Reacția nu înseamnă doar cuvinte, deși sunt importante și indispensabile. Astăzi premiul Saharov a fost acordat lui Ilham Toti, care arată vizibilitatea acestui angajament pacific pentru drepturile unei comunități oprimate, numai pentru că are altă identitate etnică și alte credințe religioase. Numărul uigurilor deținuți depășește un milion iar condițiile sunt nedemne de o mare națiune din secolul 21. Cu autoritățile chineze spun că lucrurile nu stau așa, că ei sunt acolo voluntar. Iar uh, unii spun, compară aceste uh, locuri cu niște pensiuni. În Atunci ce împiedică China să permită observatorilor internaționali și jurnaliștilor să viziteze aceste lagăre? Vrem să avem acces la aceste lagăre și să fie eliberate persoanele care vor să trăiască conform convingerilor religioase sau etnicităților. Noi, de asemenea, vrem, am dori ca produsele care vin din aceste lagăre să nu fie accesibile pe piața europeană. Nicio firmă, nicio societate, niciunul dintre noi nu poate să accepte să profite de pe urma muncii forțate toată lumea trebuie să-și asumă răspunderea. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Next rednerin. Vă mulțumim. Urmează acum doamna Piri, tot două minute pentru SD. Mulțumesc, domnule președinte, înalt reprezentant, domnule Borel. Un călduros bun venit în numele Parlamentului European și în numele socialiștilor și democraților pentru prima prezența noastră în plenar alături de noi. Și Așteptăm de la dumneavoastră să uh, fiți un conducător al unei politici externe ferme și puternice. China este un partener important pentru Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă că putem să închidem ochii în fața unor încălcări grave ale drepturilor omului. Aproximativ un milion de uiguri și kazahi sunt deținuți fără niciun fel de acuzații, adesea doar pentru că sunt musulmani. Astăzi, mai devreme, Parlamentul European i-a acordat lui Ilham Toti premiul Saharov pentru 2019. Domnul Toti este intelectual uigur, economist și uh, om de cultură care nu a făcut uh, decât greșeala de a susține drepturile uigurilor. A fost uh, condamnat la închisoare pe viață și nu a putut să vină la Strasburg pentru a-și primi premiul. Astăzi a fost reprezentat aici de către uh, fica sa curajoasă, Jever. Și noi facem apel foarte clar uh, la eliberarea imediată și necondiționată a lui Iliam Toti. Provincia Xinjiang a fost transformată într-un centru uriaș de supraveghere în masă pentru control etnic, cultural, religios și social toate aspectele vieții zilnice sunt monitorizate. Odată ce sunt deținuți, uigurii sunt forțați să renunțe la identitatea lor religioasă și culturală. Aceasta este practica standard în așa numitele tabere de reeducare. China s-a angajat în cadrul uh, european, cadrul internațional pentru drepturile omului. Trebuie să facem apel la guvernul chinez să elibereze pe toți cei care sunt uh, deținuți fără acuzații. Toate uh, aceste tabere de detenție în masă trebuie să fie închise și uh, toți uh, uh cei care le-au uh, uh organizat și le-au uh, gestionat trebuie să fie aduși, duși în fața justiției. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Urmează acum domnul Benian, un minut, două minute pentru grupul Renew. Mulțumesc, doamnă președintă. De peste două decenii, Ilham Toti a lucrat neobosit pentru a promova dialogul uh, și înțelegerea între uiguri și chinezi. Ca urmare a eforturilor sale, a fost uh, condamnat în septembrie 2014 la pedepsa cu închisoarea pe viață în urma unui proces. Mă bucur acum că a primit anul acesta premiul Zaharov și este noul laureat al premiului Zaharov, dar el nu este singurul care suferă sub guvernul chinez. Uigurii au fost supuși unei opresii fără precedent uh, de către guvernul chinez în ultimii doi ani, datorită identității uh, lor unice uh, și minorităților. Uh, foarte mulți uiguri au fost deținuți în mod arbitrar în aceste tabere de internare și ei sunt forțați să renunțe la identitatea lor etnică și credințele lor religioase și să jure credința guvernului chinez. Sunt profund îngrijorat uh, de situația lor. Uniunea Europeană trebuie să ceară ca autoritățile chineze să le respecte drepturile și libertățile fundamentale. Trebuie să sancționăm încălcările drepturilor omului. Guvernul chinez trebuie să pună imediat capăt practicii detențiilor arbitrare și să închidă toate centrele de detenție și să îi elibereze pe deținuți. Mai mult, vrem ca autoritățile chineze să acorde acces uh, liber um, în regiunea Xinjiang pentru jurnaliști și observatori internaționali. Nu putem să stăm deoparte și să uh, avem relații normale cu China în timp ce au loc aceste încălcări uh, îngrozitoare ale drepturilor omului. În opinia mea, este probabil cea mai gravă încălcare a drepturilor omului care are loc în lume în momentul de față. Sperăm că decernarea premiului va duce la eliberarea lui Ilham Toti și ulterior va duce la o schimbare a abordării de către autoritățile din China uh, în respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Thank you. Next, este coleg Mulțumesc. Urmează domnul Bütikofer, două minute și jumătate pentru grupul verzilor. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc, domnule Borel, pentru cuvintele clare în numele Uniunii Europene. Politica Partidului Comunist Chinez față de aceste minorități n-a fost niciodată liberală, dar în 2014 s-a produs o schimbare totalitaristă în regiunea autonomă, ceea ce a creat cel mai serios stat polițienesc, cel mai grav stat polițienesc. Este o politică extremistă care se lovește și de niște opoziție internă, cum am văzut. Cred că pentru o națiune care are o tradiție culturală atât de mare precum China, este o rușine să pună în aplicare o asemenea politică. Combaterea terorismului e necesară, dar nu e o scuză ca să se lupte împotriva celor care vor să gândească cum vor ei, care vor să vorbească cum vor ei, care vor să se roage așa cum vor ei. Considerăm cu tărie că e momentul să punem capăt minciunilor, să punem capăt scuzelor și să punem capăt minciunilor și să se închidă aceste lagăre. Noi, europenii, trebuie de asemenea să fim activi, dincolo de critica vocală. Parlamentul face apel ca uh, să se oprească toate exporturile de produse și uh, servicii care sunt folosite pentru a întări supravegherea cibernetică. Munca forțată din aceste lagăre nu trebuie să fie permise și produsele ei nu trebuie să vină în companiile europene, așa cum s-a spus deja produsele care previn, provin din munca forțată trebuie să fie interzise pe piața europeană. Facem apel la toate firmele europene să aibă linii roșii foarte clare, pentru că e un risc pentru reputația lor dacă pun în aplicare o asemenea sistem care să respecte drepturile omului și să se asigure că nu sunt implicați în acte de represiune. Avem nevoie de asemenea de un mecanism de sancționare pentru încălcarea drepturilor omului. Ați discutat uh, la Consiliul de Afaceri Externe cu miniștrii de externe și avem nevoie rapid de acest uh, mecanism și mă refer la laureatul premiului Saharov de astăzi, domnul Toti. Nu își poate vedea familia, nu și-a văzut familia de doi ani, deși Legea chineză garantează acest drept. Ar trebui să insistăm cu toții ca familia lui să uh, poată să știe unde trăiește și să-l vadă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. În numele grupului ID, doamna Bonafrisco, două minute. Grazie, președinte. Egregio, alto reprezentant. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate înalt reprezentant, dragi colegi, de lungul noului drum al mătăsii care ar trebui să conecteze 63% din populație în viitor, China uh, scrie și aplică în mod cinic propriile reguli. Și când vorbim de uh, tărâmul uigurilor, uh, unul dintre haburile de infrastructură, peste 100 de miliarde de euro în proiecte acolo, uh, ei bine, asta a devenit uh, un alibi perfect pentru a reprima autodeterminarea acestor oameni. Deci noul drum al mătăsii, oare pe acesta vor uh, călători uh, bunurile, dar vor fi interzise, interzise drepturile omului și democrația? Domnule comisar, politica de vecinătate trebuie să fie proiectată în funcție de parametrii geopolitici, nu doar geografici. Istoria represiunii împotriva uigurilor arată veracitatea unei țări care a creat un sistem pe baza unui control la scară largă al populației sale și care se alimentează din experiențele oamenilor în numele expansiunii și căutării uh, dominării globale în domeniul uh, inteligenței artificiale. Uh, sunt tot felul de, de tehnologii, de recunoaștere facială, de tehnici de control emoțional care permit supravegherea în masă a uh, uh, unui număr mai mare de un milion și jumătate de oameni. Cu uh, tehnologii big data, guvernul de la Beijing controlează acest teritoriu în detrimentul drepturilor omului și, pe de altă parte, are baze de date uriașe care colectează date personale ale cetățenilor conform unui sistem centralizat unde dimensiunea publică și cea privată nu sunt diferențiate. E o situație inacceptabilă și date fiind valorile fondatoare ale Uniunii Europene, nu putem să rămânem doar uh, la stadiul de a lua notă de această situație, înainte ca și noi să devenim uiguri. Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Fotiga, un minut și jumătate pentru ECR. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, bine ați venit în Parlament. În ciuda experimentelor în domeniul economiei, China este în continuare un stat comunist care intimidează în mod masiv grupuri mari din propria sa societate. Din noiembrie 2019, um, dezvăluirile făcute de China Cables Nivelul de intimidare în, uh, regi- în regiunea autonomă Xinjiang este mai mult decât clar pentru noi toți. Bineînțeles, taberele de detenție nu sunt locuri de muncă voluntară. Bineînțeles că există supraveghere în masă cu toate mijloacele tehnice. Noi cerem acțiuni hotărâte din partea Uniunii Europene domnule înalt reprezentant, este nevoie de o hotărâre reală din partea noastră. Fac un apel la închiderea taberelor, precum și la instituirea de sancțiuni țintite pentru cei responsabili de comiterea acestor acte de intimidare. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului GUE, Dau cuvântul doamnei Villanueva Ruiz. Un minut. Ramos. Mulțumesc. Ne preocupă ce s-a spus aici. Organizațiile privind drepturile romului din acea regiune autonomă ne uh, cer să analizăm lucrurile. Grupul nostru întotdeauna este împotriva încălcările drepturilor romului oriunde în lume și apărăm și dreptul la protest la nivel mondial pentru Uniunea Europeană nu poate să aibă un sistem pentru a-și impune pozițiile în dialog. De aceea da, anunțăm și proiectele de sancțiuni ale Statelor Unite ca, uh, sunt, care sunt șantaje. Statele Unite nu sunt cei mai buni care trebuie să vorbească despre reducerea libertăților. E un moment atât de grav, un moment de război comercial. Nu avem nevoie de mai multe sancțiuni, ci un dialog multilateral și respectul drepturilor omului. Un parlament se folosesc de multe ori drepturile fundamentale ca instrument iar aș vrea să profit de această ocazie ca european să cer uh, iertare că n-am fost la înălțimea ceea ce trebuia să facem. Niciun om al omului nu este, niciun om nu este ilegal. Mulțumesc. I'm sorry, but we're not, uh, giving... Președinte, am ce scuze, nu uh, acordăm cartonașe albastre atunci când iau cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Acum are cuvântul domnul Castaldo, un minut și jumătate. Grazie, președinte, egregio alto reprezentante. Care... Mulțumesc, doamnă președinte, stimate înalt reprezentant. Să ne imaginăm o societate în care inteligența artificială folosește algoritme automați și mecanisme de recunoaștere facială pentru a, decise, a decide cine trebuie să fie arestat și uh, deținut în tabere de reeducare. Uh, toți oamenii de acolo sunt monitorizați, sunt închiși, nu au contact cu familiile lor, sunt reeducați din punct de vedere ideologic pentru a putea fi mai bine asimilați în țesutul Republicii Potuna populare chineze. Primesc uh, puncte pentru, care determină statutul lor pentru restul vieții lor. Parcă e, uh, sunt imagini dintr-un film uh, în care umanitatea a luat o razna la un moment dat. Dar nu este adevărul de astăzi din provincia Xinjiang, din China, unde mai mult de un milion de uiguri se confruntă exact cu aceste lucruri. Care este obiectivul? De a eradica o întreagă cultură percepută ca fiind periculoasă de către conducerea de la Beijing. Vrem sancțiuni imediate împotriva acelora care sunt responsabili de aceste încălcări grotești și trebuie să fie interzise exporturile de tehnologii care permit uh, crearea unor astfel de profiluri. Știm acum care este situația de acolo. Noi, ca și susținători ai uh, drepturilor uh, umane, trebuie să ne ridicăm vocea împotriva acestor încălcări, așa cum a făcut-o și Ilham Toti, care plătește prețul, este acum în închisoare. Susțin într totul faptul că a primit premiul Saharov și eu l-am susținut. Eu sunt convins că este o datorie morală uh, de a lupta cu acești, împreună cu acești oameni care fac campanie pentru libertate și transmit toate urările de bine și fiicii sale, fiicei sale. Dragi colegi, vă rog, gândiți-vă și la interpreți, spune doamna președinte, atunci când vorbiți. Are cuvântul acum domnul Gal, rămân și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant Josep Borrell, pentru prezență și pentru faptul că a fost prezent și la decernarea premiului Saharov. Acesta a transmis un mesaj politic important, un mesaj politic în direcția Beijingului. Uh, și foarte rar se întâmplă ca întregul Parlament să susțină criticile pe care le aducem guvernului chinez de la stânga la dreapta acestui Parlament. Asta ar trebui să dea de gândit. Cred că mesajele pe care le trimitem sunt foarte clare. Eliberați-l pe Iliam Toti, respectați-vă Constituția și dreptul, legislația voastră în ceea ce privește drepturile deținuților, au dreptul la o vizită a familiei pe lună, uh, respectați uh, acordurile internaționale pe care le-ați semnat și lăsați-l pe reprezentantul special al ONU să intre în țară, să meargă în aceste uh, zone pentru a vedea ce se întâmplă acolo de fapt. Eu cred că o țară mare precum China nu are nevoie să trateze în acest mod o mică minoritate, pentru că uigurii nu cer nimic ce să pericliteze stabilitatea Chinei, ei cer doar dreptul care îi se cuvine oricărei uh, etnii, oricărei uh, uh grupe de populație și pentru aceasta se bucură de susținerea noastră deplină. Mulțumesc! Doamna președinte, urmează acum doamna Gebhardt, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Borel, dragi colege și dragi colegi, uh, cele mai recente dezvăluiri China Cables ne-au adus din nou în fața ochilor lipsa de scrupule cu care guvernul chinez tratează pe oamenii din regiunea Xinjiang pe baza uh, credinței lor uh, religioase, uh, încercând să le dizolve identitatea. Sunt cele mai îngrozitoare încălcări ale drepturilor omului pe care le putem vedea în ziua de azi. Mă aștept din partea dumneavoastră, domnule Boreș, din partea statelor membre, ca așa cum ați făcut-o și până acum, să uh, vorbiți răspicat uh, cu omologii dumneavoastră din China. Vă rog, militați pentru închiderea imediată a acestor uh, tabere de reeducare și pentru accesul în această zonă a experților uh, independenți pentru a clarifica lucrurile. Iar pentru companiile internaționale care au activitate în Xinjiang, le cerem o verificare imediată cu privire la participarea lor la încălcarea drepturilor omului și cerem de asemenea consecințele um, potrivite. Da, în Uniunea Europeană nu vrem produse care provin din muncă forțată și trebuie să ne asigurăm că acestea nu au acces la piața europeană. Dragi colegi, dragi colegi, e foarte important pentru mine să subliniem mereu faptul că respectarea drepturilor omului și a statului de drept uh, sunt niște premise esențiale pentru o aprofundare viitoare a relațiilor dintre Republica Populară Chineză și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Infeld, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule înalt reprezentant. Îmi amintesc că când erați pe podium acum câțiva ani. Acest uh, caz uh, este primul mare caz uh, de test uh, pentru politica geopolitică. Uh, anul, uh, săptămâna trecută, o femeie deținută de minoritatea uigură a făcut aceste dezvăluiri și acum se dovedește acest totalitarism. Cred că trebuie să fie un avertisment și pentru noi că aceste instrumente, dacă există, pot și vor fi utilizate și cred că ar trebui să fim mai precauți. Astăzi am decernat premiul Zaharov lui Ilham Toti ca un semnal politic al poziției Europei. Din din păcate, nu este prima dată când acordăm premiul Zaharov uh, luptătorilor pentru libertate din China. Acum Europa trebuie să urmărească situația și să ceară eliberarea uh, oamenilor uiguri deținuți în tabere, pentru că asta sunt. Am auzit sugestii de la colegi despre cum trebuie să procedăm, dar există un instrument de care dispunem și anume uh, actul Magnitsky care a fost adoptat săptămâna trecută de către Consiliu. Așadar, domnule Borel, vă veți asigura că acest act pact european Magnitsky va deveni realitate fără întârziere și de asemenea vă veți asigura că uh, lista nu va fi votată în uh, unanimitate, astfel încât nicio țară să nu poată să-și exercite drept de veto. Veți include și supraviețuitorii um, încălcărilor drepturilor omului, ONG-urile și parlamentele naționale când veți elabora această listă. În concluzie, domnule președinte și domnule Borel, Europa va deveni uh, o nouă superputere geopolitică pentru drepturile omului și libertate? Mulțumesc! Thank you. Nächste Rednerin ist die Kollegin. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare este doamna Gregorova, un minut. Mr. Borrell. Domnule Borrell, vorbim despre aceste scurgeri de informații recente care arată că ambasadorii China și înalții demnitari chinezi ne mint deschis, ne mint apropo de genocidul pe care îl comite China. Ieri am avut bucuria să mă întâlnesc cu fica domnului Lam Toti dar n-ar fi putut, aș fi preferat o întâlnire cu domnul Toti, pentru că el este într-un lagăr de concentrare și nu știm unde se află și nu știm de doi ani nimic despre el. Iar nu mă opun Chinei, dar fica lui Toti vrea o familie, iar genocidul se petrece sub ochii noștri. În țara noastră, omul cel mai bogat, Peter Kellner, manipulează imaginea Chinei în media cehă ca să arate că e mai pozitivă față de afaceri. Mă scuzați, dacă aș fi vorbit în China eu și familia mea, am ajunge și noi într-un asemenea lagăr de concentrare. Stimați colegi, noi europenii avem puterea să luăm atitudine pentru drepturile fundamentale împotriva dictaturii digitale a Chinei. Haideți să începem cu sancțiuni economice. Domnule Borel, vă rog să faceți ceva. Mulțumesc. Thank you. Next este coleg... Mulțumim. Urmează domnul Corao, un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, all the... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, e inacceptabil în pofida apelurilor repetate din partea comunității internaționale și de publicarea recentă a documentelor care dovedesc represiunea rușinoasă care are loc în regiunea autonomă uigură Xinjiang, guvernul chinez arată o indiferență absolută și continuă să încalce drepturile omului și drepturile fundamentale. Și suntem consternați de faptul că o țară precum China, care dorește să devină un partener uh, credibil și fiabil în contextul global, uh, face asemenea, se face vinovată de asemenea încălcări grave ale drepturilor omului. Mai mult decât atât, China își continuă persecuția uigurilor și altor minorități și în afara granițelor țării. Acest lucru ar trebui să ne facă să reflectăm și să luăm măsuri. Decernarea premiului Saharov domnului profesor Ilam Toti este un premiu care nu este doar pentru el, ci tuturor cetățenilor uiguri care se luptă cu această nebunie. În calitate de europeni trebuie să apărăm cu toată puterea dreptul uh, minorității uigure din Xinjiang și din toate țările Uniunii, uh, uh din toate țările care uh, au aderat la ONU. Trebuie să facem eforturi comune pentru ca eforturile să aibă și efect. Mulțumesc! Doamna președinte, da, nu știu dacă ați depășit timpul de vorbire sau nu. Sper că nu v-am tăiat microfonul prea repede. Urmează domnul McAllister. Un minut doamnă președintă, rapoartele credibile care au ajuns la noi privind tratamentul uigurilor și altor minorități din China ne îngrijorează. Din punctul meu de vedere, este foarte important pentru că e vorba de detenții arbitrare, fără niciun fel de judecată a uigurilor și a altor minorități musulmane. Trebuie să se pună capăt acestei practici. Deținuții trebuie să fie eliberați fără condiții. Apoi, autoritățile de la Beijing ar trebui să permită accesul la această regiune pentru observatorii internaționali, pentru ONU, pentru un alt comisar pentru drepturile romului și apoi detaliile uh, ale persoanelor care au dispărut trebuie să fie puse la dispoziția familiilor. În declarația de după summitul cu Uniunea Europeană și China, ambele și-au uh, afirmat ideea că drepturile omului sunt independente, sunt universale și sunt legate. Beijingul trebuie să pună aceste cuvinte în aplicare. Salut uh, declarația clară din această după-amiază, domnule înalt reprezentant, mai ales rezoluția pe care o vom vota mâine pentru sancțiuni bine țintite. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Santos un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. China își continuă politica sistematică de oprimare, de lipsă de respect pentru uh, drepturile civile fundamentale și observăm acest lucru în numărul condamnărilor la moarte și deteriorarea situației în Xinjiang și în Tibet, unde asistăm la un adevărat genocid cultural. Și există această voință a oprimării culturale și practic persoana care a decis uh, acest lucru este aceeași persoană care a intervenit și în Tibet. Este grăitor pentru ce se întâmplă în momentul de față. Vorbim despre reeducare ideologică, tortură, muncă forțată, detenție arbitrară, printre altele încălcări ale drepturilor omului și toate aceste lucruri sunt intolerabile. Este absolut necesar să cerem eliberarea imediată și necondiționată a lui Ilam Toti și ai tuturor apărătorilor drepturilor omului și trebuie să se interzică importurile de produse uh, care sunt rezultatul muncii forțate. De asemenea, trebuie să avem în vedere sancțiuni uh, țintite pentru a exercita presiuni asupra autorităților chineze ca să închidă tabrele și să pună capăt acestor încălcări ale drepturilor omului. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Chiuciuc, un minut. Uh, Mulțumesc, doamne președinte, domnule Borel. Această dezbatere nu este împotriva Chinei sau guvernului chinez. Această dezbatere se referă la protejarea drepturilor omului și astăzi vreau să aduc un tribut special lui Ilam Toti, care a primit uh, astăzi premiul Saharov. Ilam Toti este un activist pentru drepturile omului foarte bine cunoscut, un profesor de economie, un uh, susținător al drepturilor uh, minorității uigure. Uh, vreme de peste două decenii uh, și-a pus toate eforturile uh, pentru a susține drepturile omului în China pentru uiguri. Pentru asta a fost uh, Uh, condamnat la uh, închisoare pe viață în 2014. De atunci este deținut. De aceea vreau să fac apel la eliberarea lui Toti din închisoare, în al doilea rând, să se oprească persecuția uh, minorității uigure în China. Mulțumesc! Bardzo dziękuję, pani pośle. Głos zabierze poseł Viola von Kramont. Vă mulțumim, domnule Căciuc, și acum dau cuvântul doamnei von Kramont Abadel. Mulțumesc, doamna președinte, domnule înalt reprezentat, când am avut reacțiile violente ale Chinei, Asta ar însemna că sunt puternici, dar de fapt arată că sunt slabi, pentru că ei știu ce fac cu toate aceste persoane. știu uh, că sunt, uh, fac greșit din punct de vedere moral. În această detenție în masă nu este corectă. Ei știu că și încalcă propriile reguli și încalcă tratatele internaționale. China, China a semnat tratate internaționale pentru protecție și are răspunderea să-și protejeze proprii cetățeni și trebuie să ne asigurăm că respectă aceste reguli și ascultă de niște standarde minime. Noi trebuie să-i salvăm pe uigurii din China pentru că ei sunt uniți. Trebuie să continuăm presiunea și să facem, uh, să arătăm cu degetul China pentru ceea ce face. Astfel, Europa nu va putea să însemne mare lucru pentru cei care locuiesc în China. Nu e vorba numai de guverne și politicieni care trebuie să facă, să urmeze această strategie bazată pe protecția drepturilor omului firmele, afacerile fac uh, avere în China și de asemenea în regiunea autonomă. Fără ei, uh, strategia noastră nu funcționează. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Zovco. Un minut. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, istoria recentă ne reamintește că atunci când o minoritate religioasă suferă și este tratată injust, consecințele se simt mai devreme sau mai târziu. Uh, Uh, ca un efect de domino. Furtuna este creată în cealaltă parte a lumii. Situația uigurilor este foarte îngrijorătoare și salut această dezbatere. În plus, um, Parlamentul European recunoaște um, faptul că acești oameni trăiesc într-o situație tot mai precară și a demonstrat acest lucru prin acordarea premiului Zaharovului Ilham Toti. Aș vrea să semnalez o îngrijorare majoră. Astăzi asistăm la un tratament inuman al minorității musulmane. Mâine o să ajungem să discutăm despre persecutarea creștinilor din Burkina Faso. La ultima sesiune de la Strasburg am discutat despre abordarea intolerantă la adresa catolicilor și protestanților în Algeria. Acest parlament recunoaște clar că libertatea de religie și credință este unul din elementele centrale ale unei societăți moderne și tolerante. De aceea propun ca Comisia Europeană și Serviciul Serviciul European de Acțiune Externă să ia acțiuni imediate și să includă conceptul de dialog interreligios în comunicările oficiale și în strategia oficială de comunicare ca instrument de promovare a păcii în um, politica sa externă. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Glucksmann. Un minut. Mulțumesc doamna președinte. Dacă citești Coranul, ajungi într-un lagăr. Dacă ai barbă, ajungi într-un lagăr. Faci, uh, uh, exprimi niște dorințe în acest sens, uh, ajungi într-un lagăr. Asta, asta e soarta uigurilor iar marile tăceri permit marile crime. Până acum lumea a tăcut am rupt această tăcere a i premiului Saharov domnului Toti, dar asta nu e suficient. Trebuie să trecem la fapte. Trebuie sancțiuni împotriva conducătorilor chinezi care sunt implicați direct în ceea ce este astăzi cea mai mare politică de încarcerare în masă din lume. E nevoie de sancțiuni împotriva întreprinderilor care participă la această politică concentraționară și trebuie ca întreprinderile europene să aplică, să-și aplice vigilența iar mai ales întreprinderile textile să facă acest lucru și să nu beneficieze de politica aceasta inadmisibilă. Mulțumesc foarte mult și iar acum are cuvântul domnul Bernard Gheta, un minut. Putem să le spunem cum vrem dar putem să le spunem tabere sau lagăre de reeducare, dar practic este un lagăr de concentrare în care trăiește un uigur din nou, în total un milion de persoane. Trebuie să ne indignăm, dar nu e suficient. Trebuie de asemenea să le reamintim conducătorilor chinezi că nu există o adevărată putere fără responsabilitate. Această lume are nevoie de China, pentru că fără ea nu există speranță uh, de a mm, pune capăt anarhiei de pe scenă scena internațională și trebuie să se ajungă la niște compromisuri fără de care nu există stabilitate. Europa are nevoie să conteze pe voi, cei care conduceți China, dar uitând de drepturile omului, nu veți avea pace interioară și nu puteți contribui la stabilitatea internațională. Așadar, ascultați-ne și fiți la fel de înțelepți um, pe cât vă permite existența de milenii și închideți aceste lagăre. Lăsați-vă poporul să respire și eliberați-l pe Ilam Toti. Mulțumesc uh, foarte mult. Dau cuvântul lui David Lega. Un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Borel, Știm că milioane de oameni sunt persecutați pentru credințele lor și știm că părinții sunt separați de copiii lor și familiile sunt distruse. Știm, de asemenea, că un regim autoritar deține milioane de oameni în așa numite tabere de reeducare. Aceste tabere, domnule Borel, ne duc aminte în mod teribil de modul în care tabere similare au fost folosite în Europa în istoria recentă. Am reacționat mult prea lent la aceste crime oribile ale regimului chinez împotriva uh, poporului uigur. Acum este momentul să nu mai uh, fim atât de precauți și de atenți cu uh, regimul chinez. Uh, Decernarea premiului Saharovului lui Ilham Toti arată că nu mai acceptăm aceste crime ale Chinei împotriva uigurilor. Mâine vom adopta o rezoluție prin care vom cere sancțiuni economice țintite împotriva celor responsabili de deținerea în masă a uigurilor. Dar susținerea noastră nu poate să se oprească aici, pentru că dacă nu apărăm drepturile omului și libertățile oriunde sunt uh, amenințate, atunci renunțăm la uh, fundamentul Uniunii Europene. Haideți să nu mergem pe calea aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lega, și acum are cuvântul doamna Nina Gil, un minut. Domnule înalt reprezentat, bun venit printre noi, ne bucurăm să vă vedem din nou aici, în acest rol nou ne confruntăm cu o criză a